Dámy a pánové, díky tomuto hlasování... Doamnelor și domnilor, în urma acestei decizii putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre India și anume despre cazul uh, Mahamat Afsal Guru. Domnul Cearnețchi este primul vorbitor, are două minute și jumătate la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În această uh, instituție, încă acum cinci luni, în decembrie, am avut o dezbatere în care Uh, India, care era, este, <laughs> se consideră cea mai mare democrație uh, din lume, era acuzată. Mie mi se pare acum că lucrăm cu uh, dublă măsură. Și anume că adesea nu sunt acele state acuzate care încalcă în mod sistemic tematic drepturile omului care au un aparat de oprimare uh, împotriva cetățenilor, pentru că autorii rezoluțiilor consideră că este mai uh, simplu pentru ei să atace acele țări care uh, nu sunt vecinii imediați și care poate sunt um, democrații adevărate. Eu cred că acesta este cazul Indiei. Deci, noi atacăm o țară care cu siguranță este mult mai democratică decât multe alte state pe care nu le menționăm. Vorbim aici despre o sentință ca urmare a unui atac terorist brutal. Trebuie să ne gândim de ce s-a luat acea uh, hotărâre. Și cred că este de maximă importanță în contextul acestei sentințe să uh, analizezi uh, consecințele. Uh, este însă ușor să ne imaginăm care va fi impactul acestei rezoluții asupra relațiilor Uniunii Europene cu un partener strategic, cum este India. Și acest partener strategic acum pentru a doua oară într-un interval de o jumătate de an este atacat de către noi. Parlamentul nostru, ales democratic, ar trebui să fie un model pentru multe societăți și multe țări. Eu cred că nu ar trebui să atace cea mai mare democrație din lume. Este un paradox în India există diversitate, există toleranță și există democrație. De aceea, eu cred că India nu ar trebui să-și caute alți aliați decât în uh, Uniunea Europeană. Iar noi, dacă atacăm această sentință, când uh, la sfârșitul săptămânii trecute în Pakistan un politician din opoziție a fost uh, împușcat în Pakistan unde se există tortura, nu cred că greșim. Doamna Deli, pentru un minut jumate, următoarea vorbitoare. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. Executarea lui Mohammad Afzal Guru pe 9 februarie, într-o sâmbătă, este semnul unei tendințe alarmantă și regresivă și anume reluarea um, pedepsei cu moartea și executarea acesteia. După o întrerupere de 8 ani, India este, deci, împotriva curentului uh, care abolește pedepsa cu moartea în restul lumii. 140 de țări au abolit uh, această uh, pedapsă cu moarte. În 2011, numai 21 de țări au aplicat pedapsa cu moartea, ceea ce înseamnă că 90% din state se abțin de la această executare. Mohamed Guru a fost condamnat în decembrie 2002 de un tribunal special uh, întemeiat în baza legii din 2002 privind combaterea actelor de terorism. Există o serie de îndoieli în legătură cu echitatea procesului sau nu și-a ales un avocat, nu a fost reprezentat de un avocat care să aibă o experiență potrivită în timpul procesului. Autoritățile indiene făceau publice, înainte de uh, o executare a pedepsei, uh, informații legate de respingerea recursului și data execuției. Uh, execuția a fost făcută în secret și deci acest lucru este alarmant această rezoluție arată că ne împotrivim pedepsei cu moartea, pedepsei capitale în orice circunstanțe, indiferent uh, de natura uh, infracțiunii crimei uh, comise. Iată de ce cerem guvernului și Parlamentului indian să adopte un moratoriu permanent în ceea ce privește executarea pedepselor capitale și să abolească pedepsa cu moartea cât mai repede cu putință. Doamna Corhola, un minut urmează. Olen erittäin iloinen, että kollegat tukevat. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur că colegi, colega mea m-a susținut în uh, uh, discutarea uh, pe ordinea de zi a acestei probleme a pedepsei cu moartea în India. În această rezoluție sper că Parlamentul va continua să susțină abolirea pedepsei capitale. Mohamed eh, Afshal eh, Guru a fost eh, condamnat pentru că ar fi oferit ajutor logistic pentru atacul asupra Parlamentului Indian din 2008 și a fost condamnat în 2011, însă procesul nu a fost făcut conform standardelor corecte de justiție și e foarte posibil ca să fi fost nevinovat. Și acesta nu e un caz singular, pentru că India a decis să-și încheie moratoriul asupra execuțiilor care dura de 8 ani și trebuie spus că el a fost, guru a fost executat în secret fără ca familia lui să fie informată. Trebuie să vă spun totuși că mă bucur că după atât de mulți ani, în cele din urmă, problema procesului este menționată în textul rezoluției. 2013 roku Mulțumesc, domnule președinte. Pe 9 februarie a fost uh, executat într-o închisoare indiană uh, domnul Guru. În timpul atentatului au murit nouă persoane, dar uh, sentința a fost secretă membrii familiei domnului Mohamed Afsal Guru nu a fost informată în legătură cu sentința și se pare că 679 uh, de execuții au avut loc în ultimul an în uh, partea răsăriteană a Asiei. India uh, s-a angajat să respecte un moratoriu privind hotărârile legate de uh, execuții. Eu cred că um, trebuie să îndemnăm India din nou să respecte un asemenea moratoriu pentru ca pedepsa cu moartea, uh, care este barbară și inumană, să nu mai fie aplicată. Mulțumesc, domnul Benian, două minute. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc. În primul rând vreau să îmi exprim condoleanțele familiei lui Mohamed Afzal Guru. Este total inacceptabil că familia nu a fost informată în legătură cu iminenta sa execuție, care a fost uh, uh, executată, trupul a fost uh, păstrat în închisoare și familia nu a fost informată. Liberalii și democrații întotdeauna s-au opus uh, pedepsei capitale, indiferent unde Uh, are loc aceasta și în orice împrejurări și Uniunea Europeană are același punct de vedere. Totuși, mult prea multe țări, în special în uh, uh, regiunea asiatică, au această pedeapsă capitală. Am văzut acest lucru nu numai în India, este a doilea, al doilea caz, dar am văzut asta și în Pakistan. Acolo moratoriumul nu a mai fost respectat anul trecut. Uh, India este cea mai mare democrație din lume, așa cum s-a spus, și ar trebui să fie un lider și nu să rămână în urmă în această privință. Ar trebui să fim foarte atenți ca orice acțiune să nu submineze procesul de pace din Kashmir. Am văzut uh, niște tulburări acolo legate de această execuție și multe persoane care așteaptă executarea pedepsei capitale uh, sunt uh, separatiști, separatiști care susțin cauza sixilor. Cred că acesta este un precedent și cred că am putea să vedem că acest precedent este folosit uh, înaintea uh, alegerilor într-o conotație politică. Execuția celor care așteaptă să fie executați uh, în majoritatea cazurilor e vorba de un context politic și sentințe care au la bază Uh, motivații politice. Uh, o îndemn pe vicepreședinta Ashton să folosească limbajul diplomatic și să uh, transmită mesajul nostru de opoziție fermă la pedeapsa capitală. Doamna Vergea, un minut și jumătate. Merci. Mulțumesc, domnule președinte în 2011, atunci când și-a prezentat candidatura la Consiliul Drepturilor Omului al Națiunilor Unite, India s-a angajat să respecte normele cele mai ridicate în materie de drepturile omului. Totuși, a fost una dintre uh, puținele țări care în septembrie 2011 au votat împotriva rezoluției privind moratoriul asupra pedepsei cu moartea. Uh, câteva sute de persoane așteaptă execuția în India, unii dintre ei de mai mult de 10 ani. ONG-urile estimează că sunt cam 130 de condamnări la moarte în fiecare an. Mai rău, Christoph Hans, raportor special ONU care a fost în India în 2012, s-a declarat preocupat de faptul că pedepsa cu moartea se pronunță din ce în ce mai des pentru Uh, crimele vizate de articolul 6 din Pactul Internațional. Execuția lui Mohamed Guru uh, e, din acest punct de vedere, un trist exemplu, pentru că el n-a avut dreptul la un proces echitabil. Și, din fericire, cu acuzațiile a avut uh, un tratament mai bun, dar familia sa nu a fost avertizată de execuția sa și corpul nici nu i s-a dat înapoi familiei. Această execuție a dat uh, loc la multe demonstrații în Kashmir care au fost reprimate violent. Toate aceste lucruri nu sunt demne de o țară care trebuie să fie cea mai mare democrație din lume. Pedapsa cu moartea este tot timpul intolerabilă, nu poate exista excepții. Este o pedapsă barbară nedemnă de secolul 21 uh, autoritățile indiene trebuie să înțeleagă acest lucru și să revină în tabăra aboliționiștilor acolo unde a fost între 2004 și 2011. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Posselt, un minut. Herr Posselt. Jawohl. Herr Präsident. Domnule președinte, India uh, creează dificultăți din trei puncte de vedere. Eu cred că uh, principial trebuie să fim, chiar atunci când sunt partenerii noștri buni, Statele Unite sau India, împotriva pedepsei cu moartea. În al doilea rând, modul în care a avut loc execuția um, este mai degrabă tipic pentru o dictatură. Și în al treilea rând, vreau să spun cel mai important lucru, noi facem apel apel la India și Pakistan să rezolve într-o manieră conciliantă problema Cașmirului. Este vorba despre o situație dificilă între două puteri nucleare care amenință până la urmă pacea inclusiv pentru Europa. Eu cred că noi trebuie să acționăm mai intens pentru rezolvarea problemei Cașmirului în această regiune eh, dificilă. Mulțumesc, și în un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mohamed Afzal Guru a fost, execut, a fost condamnat pentru că a fost acuzat că a participat la un atentat asupra Parlamentului în 2001 și după aceea a fost condamnat la moarte, a petrecut 10 ani în închisoare um, și um, după aceea a fost executat. Familia a fost anunțată cu două uh, zile mai târziu. Mai există 1455 de persoane care sunt condamnate la moarte. Politica europeană, bazându-se pe respectarea drepturilor omului, se pronunță pentru abolirea pedepsei cu moartea. De aceea am dorit ca India să respecte un moratoriu privind aceste execuții și să țină seama și de dreptul internațional în procesele eh, penale. Doamna Oiuland. Mulțumesc, domnule președinte. Relațiile noastre cu India s-au intensificat de-a lungul anilor și India a încercat să-și găsească un rol ca partener global serios. Făcând acest lucru, trebuie să recunoaștem că situația drepturilor omului în India s-a îmbunătățit foarte mult, însă există totuși o serie de probleme importante nerezolvate India are, trebuie să lucreze din greu pentru a da un exemplu pozitiv într-o regiune fragilă și instabilă. Prin urmare, este regretabil că India a hotărât să pună capăt moratoriumului uh, neoficial în legătură cu executarea pedepsei cu moartea care a durat 8 ani. Este o îndepărtare de la valorile uh, umane pe care uh, le considerăm a fi universale. Uh, în plus, aș dori să spun că sunt foarte îngrijorată în legătură cu uh, corectitudinea sistemului judiciar uh, din uh, India și sper că guvernul va face totul să demonstreze contrariul. Trebuie să nu aprobăm, să îndemnăm guvernul să nu aprobe astfel de execuții în viitor. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor, doamna Barbara Lohbiller, un minut și jumătate. Sunt de. Mulțumesc, domnule președinte. În această rezoluție solicităm și ca uh, pedepsa cu uh, moartea să se transforme într-o pedepsă cu detenție în caz uh, cazul profesorului Singh, care este disident politic, care a solicitat azil politic în Germania după ce tatăl său și familia au fost supuși unor torturi în India. Numai că, ă, din păcate, autoritățile din Germania l-au expulzat în India. În acel moment el a fost arestat și se află într-o detenție de 10 ă, ani într-o celulă mică ă, singur în celulă. Ca atare situația s-a, deteriorat, starea sa psihică s-a deteriorat. Uh, autoritățile din Germania au greșit atunci când au decis că viața profesorului Singh nu va fi amenințată în India. Eu apelez la uh, autoritățile din India să nu aplice pedepsa cu moartea în cazul profesorului Sink. Să ne gândim că în iunie anul curent uh, s-a discutat la Madrid despre abolirea pedepsei cu moartea și ar fi o bună ocazie ca India și alte state care mai au această practică să renunțe la ea. Mulțumesc foarte mult, domnul Vosovici, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mohammad Afzal Guru a fost condamnat pentru participarea la un atentat terorist care a avut ca urmare moartea a nouă persoane. De atunci ă, până acum au mai avut loc multe atentate în lume, inclusiv atentatul de ieri de la Londra. De aceea eu cred că ă, această ă, sentință în India a fost proporțională cu fapta pentru că India trebuie să rămână un partener al statelor care combat terorismul. Există și uh, asemenea state care nu combat terorismul, ci îl sprijină. Noi însă vrem combaterea terorismului. Domnule Vosovici, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Posălt? Vă rog, domnule Posălt. Stimate coleg, am o întrebare. Și eu sunt împotriva terorismului, dar în același timp sunt împotriva Uh, pedepsei capitale. Știți că Papa Ioan Paul al II-lea, cel mai mare european al secolului 20, a fost din principiu împotriva pedepsei cu moartea. Domnul Vosovici, mulțumesc, stimate coleg, știu acest lucru dar uh, să știți că majoritatea uh, polonezilor uh, sunt foarte deciși, acționează foarte hotărâți împotriva oamenilor care nu au atitudini umane. Deci, cei care acționează împotriva umanității sunt niște bestii pe care noi nu vrem să le uh, îi acceptăm. Cartonaș albastru din partea doamnei Senișin. Acceptați? Vă rog, doamnă. Mike. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, credeți că pedeapsa cu moartea trebuie să fie aplicată selectiv în cazul teroriștilor și în cazul altora care acționează tot bestial, dar nu sunt teroriști, să nu se aplice? Sau credeți că pedepsa cu moartea trebuie să se mențină în general împotriva celor care acționează inuman? Asta înseamnă însă implicit că dumneavoastră ați putea să justificați tortura împotriva teroriștilor care sunt închiși la Guantanamo. Eu cred că pedepsa cu moartea trebuie să fie aplicată a, împotriva acelora care au acționat bestial împotriva uh, oamenilor și care uh, nu au uh, dovedit uh, sentimente umane. Iar în ce privește uh, uciderea sau torturarea celor nevinovați, evident că fie că este vorba de copii nenăscuți, fie de uh, alți oameni, sunt împotrivă. Domnul Clas. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că noi, în calitate de Parlament European, trebuie să dăm dovadă de prudență de prudență necesară de fiecare dată când uh, se vorbește despre uh, utilizarea pedepsei cu moartea în țările terțe. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre o țară cum este India, care este confruntată cu o mare problemă a terorismului islamist. Sigur, sunt de acord cu recomandarea care cere ca uh, India să dea dovadă de cât mai multă prudență în aplicarea pedepsei cu moartea. Asta cred că se aplică oricui. Dar, pe de altă parte, trebuie să uh, avem grijă să nu-i prezentăm pe teroriști ca pe niște victime ale unor uh, abuzuri, ci ca pe niște autori uh, de crime. Pentru că acest om, Guru, a fost implicat într-un atac care a costat viața a 12 oameni și uh,

cer indiei să nu mai execute nicio persoană și să introducă imediat un moratoriu privind pedeapsa cu moartea urmând să o interzică prin lege. mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte găsesc că este destul de ciudat că ehm, Discutăm astăzi despre încălcarea drepturilor omului în India, dar nu am putut să ne exprimăm în legătură cu încălcarea drepturilor omului în Statele Unite ale Americii. Nu găsesc că este drept deloc. Dar în ce privește uh, aceste situații, sigur că uh, Uh, am sentimente de compasiune cu victimele, dar eu cred și că executarea domnului Guru va putea să ducă la tulburări în regiunea Kashmir, unde este o regiune care este o bombă cu ceas, pentru că este o zonă în care teroriștii uh, își uh, găsesc ascunzătoarea. Eu vreau astăzi să vorbesc pentru uh, cei care găsesc căile necesare pentru a nu crea noi uh, martiri, care reușesc să detensioneze situațiile. Eu cred că în această regiune uh, trebuie să fie combătute eventual defectele sociale. Domnul Preda, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Două lucruri aș vrea să subliniez. În primul rând, aceasta e a doua rezoluție

Suntem martorii unor evenimente neliniștitoare. Nu se acționează tolerant, uh, există riscul de conflicte între Pakistan și India. Executarea domnului Guru a dus la o escaladare a situației conflictuale, a dus la un val de proteste în Valea Cașmirului. Să fi fost nevoie de așa ceva. Guvernul indian nu a reușit să învețe din lecțiile trecutului. Această executare a însemnat o încălcare a drepturilor omului, iar Uniunea Europeană nu trebuie să tacă, trebuie să-și exprime nemulțumirea. Pentru că există și oameni nevinovați care pot deveni victima acestor conflicte și asta poate să ducă la război până la urmă. Mulțumesc. Președintele invită vorbitorii să uh, nu vorbească foarte repede. Domnul Repo. Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție este foarte importantă pentru că în momentul de față Uh, există 20.000 de uh, persoane care așteaptă executarea pedepsei cu moartea în toată lumea. Pedepsa capitală este inumană și înjosește demnitatea umană uh, încalcă dreptul la viață și este un act irreversibil. Procesul lui Guru repune în cauză uh, Uh, dreptul de a se apăra și de a fi uh, apărat. Uh, ne-am angajat cu toții să eliminăm pedapsa capitală, pentru că aceasta contravine valorilor pe care le susține Uniunea Europeană. De asemenea, ne-am angajat să respectăm uh, Carta Drepturilor Omului, potrivit cărea nicio persoană nu poate să fie executată. Serviciul de Acțiune Externă și în altul reprezentant, precum și statele membre, trebuie să evidențieze această probleme uh, a uh, pedepsei capitale în relațiile cu India. Mulțumesc, domnul Megalski. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș vrea uh, ca acest caz unitar și controvers să constituie uh, o bază pentru un atac împotriva Indiei sau pentru pedepsa cu moartea ca atare. Uh, de altfel și domnul Preda s-a referit la asta pe decursul a câteva luni, ă, pentru a doua oară, avem o rezoluție în Parlamentul European care atacă până la urmă cea mai mare democrație din lume. Noi trebuie să acceptăm că ă, India este o democrație și acest lucru este important mai ales în acea regiune a lumii. În al doilea rând, nu trebuie să atacăm uh, ideea de uh, pedeapsă cu moartea, pentru că este o chestiune filozofică. Există țări care sunt împotriva pedepsei cu moartea, dar există și oameni care uh, acceptă această idee. Deci eu cred că până la urmă trebuie să ne înțelegem între noi. Mulțumesc. Mr. Garinger, Domnul, doamnă, domnul Geringer, acceptați? Doamna Geringer are o întrebare, o acceptați? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, nu cred că o parte dintre noi uh, sunt în favoarea pedepsei cu moartea, pentru că uh, atunci când am aderat la Uniunea Europeană, o precondiție era să acceptăm un set de valori, iar aceste valori prevăd să nu existe pedepsa cu moartea în statele noastre. Uh, deci și aceea a fost o decizie democratică care trebuie să fie recunoscută. Noi, cei din Uniunea Europeană, considerăm că pedepsa cu moartea este barbară. Domnul Migalski, răspunsul dumneavoastră. Da, din păcate trebuie să acceptați ideea că eu sunt, de pildă, un susținător al ideii de pedepsă cu moartea. Iar eu, din câte știu, India nu vrea să adere la Uniunea Europeană. Și ă, tot așa cum Statele Unite își mențin în sistemul juridic pedepsa cu moartea, ă, ca metodă de descurajare ă, a violențelor, poate și India să o facă. Iar eu cred că această problemă legată de pedepsa cu moartea rămâne o pedepsă filozofică. Deci eu vă respect poziția dumneavoastră când considerați că este uh, o soluție barbară. Acceptați și dumneavoastră că eu cred că pedepsa cu moartea poate să descurajeze și este un instrument foarte eficient. Președintele, mulțumesc. Doamna Savan. Saia. Doamna Isaia. Kiitoksia arvoisa puhemies Europa... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca europarlamentari vrem să apărăm dreptul tuturor la un proces corect și imparțial. Și cei mai mulți dintre noi suntem împotriva pedepsei capitale la modul categoric. În cazul lui Ashal uh, Guru, uh, nu am acceptat ceea ce a făcut el și anume că a facilitat terorismul. Însă, Pedeapsa capitală e întotdeauna greșită, pentru că încalcă dreptul la viața al oricărei persoane, într-un mod îngrozitor. Executarea domnului Guru poate afecta procesul de pace din Kashmir și îi poate face pe oameni să fie mai dorniți să participe la acte violente. În ultimii ani, India s-a abținut să mai execute și, prin urmare, aceste două cazuri recente din ultimele câteva luni uh, merită discutate după ce moratoriul a durat aproape 8 ani. Asta arată că situația drepturilor omului a degenerat în India în ultima vreme. Domnule președinte, domnule comisar, doamnă reprezentant al cabinetului, domnule Ashton, execuția lui Mohamed Afsal Guru din februarie este semnul unei tendințe alarmante și regresive în India, unde execuțiile se practică în cel mai mare secret și se pare că există o tendință de reluare a aplicării pedepsei cu moartea în această țară, ceea ce ne face să uh, facem această rezoluție. Mulți vorbitori s-au exprimat, nu o să repet ce au spus, dar începește procesul domnului Arsal Guru. El n-a putut să-și uh, aleagă un avocat. I s-a dat un avocat din oficiu care nu avea niciun fel de experiență, apoi începește procedura. S-a spus și că familia n-a fost informată de execuție, corpul nu a fost dat apoi uh, familiei înapoi pentru a fi înhumat. Deci uh, toate aceste încălcări uh, ale dreptului internațional au făcut să fie normal să discutăm această rezoluție și, evident, să susținem cât mai unitar un protest puternic în Parlament, dincolo de diferențele noastre politice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, domnul Romeva. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, nu ne confruntăm aici cu o chestiune filozofică simplă. Pedeapsa cu moartea încalcă dreptul la viață. Acest lucru este recunoscut în Declarația Universală privind dreptul omului. Nu există însă nicio dovadă, uh, nicio dovadă în acest sens Organizațiile privind drepturile omului din lume au uh, ridicat semne de întrebare, uh, întrebări serioase în legătură cu procesul lui uh, Guru. Nu a beneficiat de avocat și declarațiile pe care le-a făcut, le-a făcut sub tortură și sub amenințarea forței. Familia nu a fost anunțată și n-a putut să-și a rămas bun de la Guru trupul nesuflețit n-a fost returnat uh, familiei. Ne opunem pedepsei uh, capitale în toate împrejurările și subliniez încă o dată că abolirea pedepsei capitale contribuie la o mai mare demnitate umană și la dezvoltarea în continuare a drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Romeo. Acceptați din partea domnului Migalski un cartonaș albastru? Da, domnul Migalski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc, stimate coleg, că acceptați cartonașul albastru. Dumneavoastră aveți dreptate dacă spuneți că uh, nu uh, există dovezi empirice legate de ideea că pedeapsa cu moartea poate avea efect descurajant. Uh, dar uh, poate veți fi de acord uh, că ideea că o pedeapsă mai severă are un efect mai descurajant decât o pedeapsă mică. Este în logica lucrurilor și ca atare, pedeapsa cu moartea este cea mai gravă pedeapsă. Nu. Întrebarea esențială este natura irreversibilă. Asta este baza oricărei discuții pe această temă. În afară de asta putem sau nu să fim de acord, indiferent de motivă, dar caracterul irreversibil nu poate fi pus la îndoială. Și îmi cereți scuze, domnule Romeva, acceptați uh, un al doilea cartonaș albastru din partea doamnei Morvai? Vă rog, doamnă. Mulțumesc uh, foarte mult. Ați uh, criticat încălcările grave ale drepturilor omului în uh, timpul procedurilor penale și sunt de acord uh, cu dumneavoastră că uh, este greșit să nu se respecte drepturile acuzatului. Ambele acest, aceste lucruri au fost făcute de Statele Unite. Totuși, grupul dumneavoastră al verzilor reprezentat de domnul Tavares a elaborat un raport în legătură cu situația drepturilor omului în Ungaria și dorește să transfere acest raport, să-l trimită Guvernului Statelor Unite. Cum e posibil? Cum puteți să armonizați aceste două puncte de vedere sau aceste două acțiuni? Vă mulțumesc!

Aș dori să-l rog pe domnul Oettinger, comisarul, pentru să ne facă comentariile de încheiere. Stimate doamne, stimați domni eurodeputați, vă împărtășim îngrijorarea dumneavoastră în legătură cu execuția 4 uh, februarie anul curent a lui Afsal Guru. Înalta reprezentantă și vicepreședintă a Comisiei, Cathy Ashton, a publicat o declarație în legătură cu acest caz, confirmând că Uniunea Europeană condamnă pedepsa cu moartea indiferent de uh, argumentele sentinței și că India ar trebui să uh, introducă un moratoriu privind pedapsa cu moartea. Această decizie de executare uh, a unui deținut a fost cea de-a doua într-un interval de 8 ani în care nu au fost uh, executați uh, deținuții. Amal Kazap a fost unul dintre ei uh, care um, anul trecut a fost executat prin spânzurare. Și cu acea ocazie, noi, după o pauză de 8 ani, uh, am exprimat îngrijorarea noastră cu revenirea la pedepsa capitală în India. Noi ne temem că s-ar putea uh, trece acum la alte execuții. Este vorba despre uh, cazuri care sunt legate de acte teroriste, dar și de persoane care au fost uh, până la urmă pedepsite în urma unor violuri sau tâlhării. Deci, uh, noi uh, Credem că, la modul general, pedepsa cu moartea nu trebuie să fie aplicată și există și uh, cazul uh, profesorului Singular, care uh, de o uh, perioadă foarte lungă, de 10 ani, se află în închisoare, care a solicitat să fie grațiat pentru că starea sănătății sale în detenție s-a deteriorat. Noi știm că la nivelul societății civile există uh, nedumeriri în legătură cu criteriile care se aplică atunci când se recurge la uh, aplicarea pedepsei cu moartea și uh, acesta este un motiv de îngrijorare pentru noi. Noi sprijinim India în lupta antiteroristă și uh, Uh, am avut în acest sens contacte numeroase cu guvernul din Delhi, dar combaterea terorismului trebuie să respecte principiile statului de drept. Și eu cred că pedepsa cu moartea nu este un mijloc eficient de descurajare uh, sau de preîntâmpinare a altor acte teroriste. Uniunea Europeană menține un contact strâns cu autoritățile din India, inclusiv în ce privește problema pedepsei cu moartea și vom intensifica aceste contacte eh, pentru că eh, noi trebuie să purtăm acest dialog eh, în spiritul respectării drepturilor omului. Și sperăm ca guvernul indian să stabilească uh, cât mai repede posibil un termen pentru reluarea dialogului pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră.